So, dear colleagues, may I ask you to take seat? Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. După cum știți, avem aici o reuniune comună. Econ, Libe și mulțumesc lui Claude pentru că ne găzduiește pe slotul său. Deci, suntem aici, după cum se știe, să discutăm despre o moțiune de obiecție și mai general despre tot ceea ce ține noul act, de, noul act delegat în directiva cu numărul 4 cu privire la spălarea de bani. Știți că propunerea este să adăugăm Sri Lanka, Trinidad Tobago, um, pe lista țărilor cu risc de la DigiJust. Tina Astola este alături de noi și uh, sunt reprezentate trei țări vizate. Tunisia, Mohamed Reda Cialgun, ministrul de finanțe al Tunisiei, apoi Sabre Bactobil, secretar de stat pentru afaceri externe din delegația, și în delegația Tunisiei, membru, apoi din Sri Lanka, Rodnick Pereira, Colin Connolly, ambasadorul și Colin Connolly, ambasadorul Republicii Trinidad Tobago. Avem un număr limitat de locuri aici la prezidiu, deci vor fi schimbări pe parcurs. Acum urmează ministrul de finanțe din Tunisia. Doamna comisar Iurova n-a putut fi alături de noi în această seară, însă membrii au primit astăzi o declarație din partea doamnei comisar pot să vă spun că această declarație arată că am avut dreptate ridicând uh, astfel problema cu privire la includerea Tunisiei pe lista țărilor cu risc ridicat și nu doar din motivul pe care îl cunoaștem deja, legăturile strânse uh, între UE și Tunisia, uh, importanța strategică a Tunisiei, rolul statului de drept modern al democrației, uh, în regiunea Maghreb, deci nu doar din aceste motive, ci specific, fiindcă includerea Tunisiei pe listă e clar efectul unor suprapuneri uh, nefaste între Gafi și Comisie și ceilalți, noi cu toții trebuie să conștientizăm momentul. Și declarația aceasta uh, punctează efortul extraordinar pe care îl întreprinde Tunisia la capitolul antispălare de bani. Au fost luate câteva măsuri în ultimii ani, în ultimele luni, ba chiar în ultimele săptămâni. Există un plan clar de acțiune care va acoperi și subiectele restante. Situația este foarte specială. Noi trebuie să o evaluăm exhaustiv. Vrem ca Comisia să facă o evaluare autonomă. Și este deci o minunată oportunitate să avem această dezbatere. După cum este bine să avem același schimb de opinii și cu celelalte două state implicate. Știm însă care este motivul pentru care suntem aici. Situația este una specifică în ceea ce privește țara Tunisia. Claude, Îți dau și ție cuvântul. Mulțumesc, Roberto, și îmi pare rău, dragi colegi, că am început târziu. Dar haideți să încercăm să, ficem, să, să fim muscați eficienți cu timpul. E un punct de procedură? Domnule Viegas, știm, am primit punctul dumneavoastră despre follow-up la coordonatori. Dar E oare posibil să discutăm uh, subiectul noastră după audierea aceasta? Vă rog, vom reveni asupra punctului dumneavoastră și vă mulțumim. Era un comentariu despre reuniunea de după această reuniune. Pentru cei care nu știu. Bine. Bun. Întâi și întâi doamna Tina Astola de la DigiJust apoi reprezentanții Tunisiei, Sri Lankai și Trinidad Tobago. Și dacă își respectă toată lumea timpul alocat, foarte strâns, cei drept, putem continua dezbaterea. La o adică, noi cunoaștem cu toții subiectele, au fost dezbătute și în alte locuri. Începem cu doamna Stola, 5 minute, din partea comisiei. Vă rog stimați membri, excelențe, mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a discuta despre actul delegat. Cu microfon, vă rugăm. E pornit. Salut angajamentul continuu uh, al Parlamentului European pe acest subiect. Ambele instituții recunosc prioritatea care trebuie acordată luptei împotriva spălării de bani și împotriva finanțării terorismului. Există și uh, un rol important uh, pe care îl joacă aici de-a patra directivă împotriva spălării banilor. Parlamentul European și Comisia au aceleași priorități în ceea ce privește revizuirea directivei și aștept și eu cu nerăbdare votul dumneavoastră pe text uh, mai târziu astăzi. Lista terțelor state în baza articolului 9 din directivă joacă un rol foarte important în uh, tot acest context. Și după cum s-a spus, ați primit declarația Comisiei pe acest subiect, declarație care uh, va parvenit din partea doamnei comisar Iurova. Doresc să subliniez câteva elemente cheie din această delegație aici mai ales în ceea ce privește Tunisia, pentru că această țară este în fruntea moțiunii pentru rezoluție. Vreau să salut uh, reprezentanții Tunisiei, domnul uh, ministru de finanțe și uh, îi salut și pe ambasadorii Sri Lanka și al Trinidad Tobago. Au trecut doi ani și jumătate de monitorizări robuste, consultări și vizite. În noiembrie 2017, membrii uh, grupului de lucru pentru chestiuni financiare au ajuns la concluzia că aceste țări, Sri Lanka, Trinidad Tobago și Tunisia, în continuare au deficiențe strategice în ceea ce privește combaterea spălării de bani și uh, combaterea finanțării terorismului. Comisia Europeană a participat uh, la aceste deliberări, la grupul FATF, împreună cu statele membre UE. Deficiențele strategice sunt grave și vizează un, o serie de domenii cruciale. În Tunisia, de exemplu, e vorba despre supervizarea în sectorul financiar, reglementarea și supravegherea sectorului non-financiar, transparența asumării răspunderii uh, în rândul beneficiarilor, ceea ce a venit definit o problemă mai ales pentru Parlament, capacitatea uh, serviciilor secrete în domeniul financiar, uh, sancțiuni care vizează terorismul cu privire la acțiunile financiare, monitorizarea uh, organizațiilor non-profit în ceea ce privește finanțarea terorismului și sancțiuni bine țintite legate de uh, finanțarea proliferării. La fel există deficiențe strategice și în, în alte um, domenii similare uh, în celelalte două state, Sri Lanka și Trinidad Tobago. Aceste neajunsuri au fost recunoscute de cele trei țări. Angajamentul la nivel politic este înalt. Uh, există un plan de acțiune convenit cu FATF și în baza acestuia țările acestea au uh, fost puse pe Uh, documentul uh, de, uh, de conformitate. În baza informațiilor obținute, Comisia a adoptat pe 13 decembrie actul delegat, adăugând aceste țări pe lista UE cu privire la țările cu risc sporit. Asta în baza obligațiilor conferite prin articolul 9 din Directiva 4 pentru spălarea de bani. Astăzi, Consiliul a fost de acord cu propunerea Comisiei. Comisia salută angajamentul luat la nivel politic înalt de către Tunisia, recunoaște măsurile recente adoptate, Țara e adusă pe drumul cel bun, în principiu, pentru implementarea planului de acțiune convenit cu FATF, mai ales că se ia notă de reuniunea de la St. Petersburg din 11 ianuarie de faptul că Tunisia încearcă să implementeze un regim de sancțiuni pentru finanțarea terorismului. Comisia e gata să ofere asistență Tunisiei. Dorește să o ajute să implementeze ce a rămas din planul de acțiune. Avem o listă cu experți care pot primi un mandat destul de repede, de îndată ce Tunisia va cere uh, asistență și ajutor. Uniunea Europeană și Tunisia au un parteneriat privilegiat. E un cadru de cooperare strânsă între noi. Prin urmare, vom oferi tot ceea ce trebuie pentru ca toate deficiențele identificate să fie remediate, în așa fel încât Tunisia să poată fi repede înlăturată de pe lista FATF și de pe lista UE. Atrag atenția asupra angajamentului Comisiei de a face o evaluare autonomă în ceea ce privește implementarea articolului 9 din uh, a patra directivă împotriva spălării banilor. Tunisia este o țară prioritară, o țară de importanță strategică pentru noi. Reevaluarea se va face cât mai repede posibil în anul 2018. Mă opresc aici, nu avem mult timp, dar uh, vă stau la dispoziție cu drag pentru întrebări. Mulțumim că ați respectat timpul. Ar fi grozav dacă toată lumea ar face același lucru. Dau acum cuvântul domnului ministru Mohamed Rida Shalgum, uh, ministru de Finanțe, pentru a prezenta perspectiva Tunisiei. Tot 5 minute. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les eurodéputés. Permettez-moi tout... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Aș dori să exprim în numele Guvernului din Tunisia mulțumirile noastre Comisiei ECON și Parlamentului European pentru faptul că ne-a invitat să ne exprimăm în ceea ce privește realizarea angajamentelor în lupta împotriva finanțării terorismului și a uh, spălării de bani. Două flagele împotriva cărora țara mea luptă în fiecare zi. Și având în vedere că timpul ne presează, vreau să vă spun că a existat o mare surpriză în momentul în care lista a fost publicată de către Comisie pe data de 13 decembrie și care plasează Tunisia pe această listă, asta bazându-se doar de, pe publicații externe. Țara mea este angajată la toate nivelurile să-și îndeplinească la nivel politic angajamentele și nu dorește să introducă măsuri consolidate, suplimentare, așa cum s-au prevăzut pentru alte țări pe care nu le voi numi acum. Deci toate uh, întâlnirile care au avut loc în Bahrain în decembrie anul trecut și începutul anului acesta, în, dece- în ianuarie, demonstrează eforturile făcute de Tunisia și demonstrează voința noastră în acest sens. Tunisia este una din prima, primele victime ale terorismului și noi suntem uh, gata să luptăm împotriva acestui fenomen care afectează întreaga regiune. Uh, și uh, nu trebuie să uh, subestimăm eforturile făcute de armata noastră și de forțele de ordine. Însă avem nevoie de resurse suplimentare pentru a, putea, pentru a putea identifica fluxurile financiare. Înțelegem foarte bine îngrijorarea uh, primului nostru partener a Uniunii Europene care dorește să-și apere spațiul și teritoriul său față de astfel de activități ilegale, dar în același timp vreau să amintesc că e vorba de o luptă comună. Ni se pare nedrept și nejustificat faptul că se include pe această listă Tunisia în mod automat, fără a ține seama de faptul că e vorba de progrese înregistrate și că e vorba de un proces, cu riscul de a rămâne pe această listă chiar dacă ne îndeplinim toate angajamentele pe care ni le-am asumat. Îmi pare rău dacă v-am uh, presat, spune domnul președinte. Oratorul continuă. Înțelegem foarte clar îngrijorarea primului nostru partener și anume Uniunea Europeană, care dorește să-și apere spațiul și teritoriul față de aceste fluxuri criminale finanțare criminale, dar e vorba de o provocare comună, de o luptă comună. Ceea ce nouă ni se pare nedrept și nejustificat este faptul că includerea Tunisiei pe această listă a Comisiei Europene s-a făcut în mod automat și nu ține seama de dinamica întregului proces, nici de eforturile care au fost, eh, progresele care au fost înregistrate. Și există și riscul să rămânem pe această listă chiar dacă ne îndeplinim angajamentele eh, prevăzute în planul de acțiune. Și de altfel, Tunisia în conformitate cu scrisoarea oficială trimisă președintelui, uh, este considerată drept o jurisdicție care cooperează și își dorește să-și realizeze pe deplin planul său de acțiune. Gafi încă alaltă ieri a venit cu modificări pe site-ul său internet și Tunisia face parte din acele țări pentru care GAFI nu, nu cere să existe măsuri suplimentare de vigilență. Și ceea ce s-a uh, precizat din punct de vedere tehnic uh, referitor la statutul nostru reprezintă, cred că sunteți de acord cu mine, un mesaj puternic pe care vă rog să-l apreciați. Apreciați, doamnelor și domnilor deputați, guvernul nostru este hotărât să-și respecte angajamentele pe care, la care a subscris. Și în acest sens, Consiliul Ministerial a stabilit un calendar precis și clar și vom continua să-l executăm până la final, tocmai pentru a pune în aplicare planul de acțiune cât cel mai târziu în aprilie 2018. Măsurile luate în as, într-un astfel de cadru au fost expuse experților din partea GAFI cu ocazia întâlnirii din ianuarie din Sankt Petersburg, printre care în 5 ianuarie s-a publicat un decret Uh, guvernamental pentru a îngheța bunurile teroriștilor, pentru a introduce anumite sancțiuni financiare despre care vorbea din nou reprezentată a Comisiei Europene. Am consolidat de asemenea celula care lucrează pe sistemul de informații și, de asemenea, există o cartografiere a riscului din sectorul financiar. Abordarea noastră este o abordare bazată pe risc și vom continua această abordare și în uh, acest trimestru pregătirea de către Comitetul celulele de informare financiară pentru a, uh, care activează în domeniu sunt de asemenea deosebit de importante. Abordarea, abordarea noastră este una bazată pe risc, după cum spuneam, și până la 6 aprilie vom veni cu modificările necesare în registrul de comerț și la legea referitoare la lupta împotriva terorismului, în care vom integra aceste măsuri și în ceea ce privește neproliferarea armelor de distrugere în masă. Tunisia, de asemenea, a obținut rezultate importante cu ocazia uh, amendamentelor adoptate în uh, um, ședința GAFE din decembrie în Bahrain și la o săptămână după adoptarea acestora, acestea au fost și publicate și în acest sens Tunisia e de părere că deficiențele care au fost constatate au fost uh, corectate și asta plecând de la avizul GAFI. Pe de altă parte, prin publicarea acestor criterii și acestor noi măsuri uh, referitor la înghețarea bunurilor terorismului, uh, Tunisia respectă toate recomandările ce au fost adresate și respectă de asemenea și articolul 9 din cea de-a patra directivă europeană și vrem să amintim că experții GAFE au notat deja progresele tangibile și pozitive înregistrate încă din 2016 și afirmăm încă o dată angajamentul guvernului țării noastre de a definitiva planul de acțiune până în aprilie 2018. Domnilor și domnilor, Comisia Europeană, deși recunoaște că nu are o, proprie, o, o metodologie proprie de evaluare a riscului din domeniu, și prevede totuși față de Tunisia de măsuri consolidate de vigilență și astfel aduce un prejudiciu nu numai relațiilor economice intense dintre Uniunea Europeană și țara mea, pentru că în unitate aproape 80% din comerțul nostru este cu Uniunea Europeană, dar de asemenea și un prejudiciu procesului de tranziție care a fost proaspăt început și care în continuare e fragil. Acest regulament intervine într-un moment în care Tunisia uh, a lansat un, o relație strategică cu Uniunea Europeană, negociază un acord de liber schimb cuprinzător și aprofundat și în acest sens noi ne așteptăm ca acest nou cadru să beneficieze de un elan nou. Intervine într-un moment în care parteneriatul strategic care leagă Uniunea Europeană și Tunisia, prima țară din Mediterana care a încheiat un acord de asociere cu spațiul economic european, reprezintă un cadru potrivit de concertare și de cooperare tocmai pentru a găsi soluții față de toate aceste probleme, în mod anticipat, în mod transparent. Doamnelor și domnilor, doresc în sfârșit să amintesc încă o dată prioritatea absolută pe care o reprezintă pentru guvernul nostru realizarea până la finalul acestui prim trimestru din 2018, deci în primele patru luni, să definitivăm angajamentele noastre din planul de acțiune, pentru că noi suntem convinși că deficiențele ce au fost înregistrate în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului pot fi corectate. Și convinși, astfel solicităm uh, reprezentanților uh, Comisiei Europene un sprijin, un sprijin și din partea Parlamentului European în ceea ce privește neincluderea Tunisiei pe această listă, pentru că e vorba chiar de substanța și conținutul relațiilor noastre între Tunisia și Uniunea Europeană și e clar că istoria va reține acest moment. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Minister, and Ambassador Rodney Pereira for Sri Lanka, please. Mulțumesc. Urmează următorul. Domnul ambasador. Domnul Pereira. Vă mulțumesc foarte mult. UE și țara mea. Domnul președinte întrerupe. Mă scuzați, am impresia că am încurcat ordinea. Îmi pare foarte rău. Sri Lanka și Uniunea Europeană au o relație strânsă și cordială. Interacțiile între Parlamentul uh, European și Comisia Europeană cu omologii de la noi uh, sunt foarte dese. Ne-am întâlnit chiar acum 10 zile la Colombo și am avut o delegație recent de la Parlamentul European. Anul trecut, o delegație parlamentară din Sri Lanka a venit la Bruxelles, la Parlament, ca să vadă cum funcționează Comisia Buget pentru a putea să consolideze controlul parlamentar asupra finanțelor publice. Este vorba de asemenea de uh, întâlniri la înalt uh, nivel între cele două părți, beneficiind guvernul sri lankez de uh, o serie întreagă de acțiuni de cooperare tehnică de asemenea. Ne bucurăm de asemenea de faptul că Econ și Libe ne-au invitat să participăm la această ședință. Domnule președinte, um, la plenara FATF sau GAFI, care a avut loc la Buenos Aires, uh, în octombrie anul trecut, Sri Lanka a apărut pe o listă cu alte țări um, care înregistrează deficiențe când vine vorba de combaterea spălării de bani având în vedere documentul de, cordo, de conformitate din uh, decembrie, deci care a urmat atunci. Însă guvernul nostru s-a angajat să respecte dreptul internațional și să facă toate cele ce se impun pentru a respecta toate regulamentele pentru a se conforma pe deplin cu tot ce înseamnă combaterea spălării de bani, pentru combaterea finanțării terorismului și așa mai departe iar uh, Gafi FATF a redactat uh, un calendar foarte clar pentru țara noastră în acest sens și vreau să spun, deci acest calendar de acțiuni noi îl implementăm deja în parte un comitet național de coordonare a fost înființat de către guvernul nostru pentru a monitoriza punerea în aplicare a acestui plan de acțiune. Guvernul nostru vrea să dea asigurări uh, dumneavoastră, Parlamentul European, cum că noi uh, suntem foarte atenți la punerea în aplicare a acestui plan de acțiune iar uh, comisia n-a făcut decât să repete ce a hotărât GAFI-FATF în actul delegat din decembrie. Noi considerăm că uh, Uh, astfel de liste de țări cu probleme, cu probleme legislative în acest domeniu, ar trebui să fie negociate într-un proces de cooperare și dialog cu Comisia și cu aceste țări, respectiv și nu să se copie o uh, decizie a unui alt for. Noi credem că Comisia Europeană trebuie să aibă propria metodologie pentru a evalua țările cu uh, terțe cu uh, risc crescut care au probleme strategice și de reglementare în ce privește combaterea spălării de bani, etc. Vreau să vă spun că țara noastră este gata să coopereze și să facă orice pentru a vă da asigurări că Sri Lanka își îndeplinește obligațiile internaționale. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc și acum domnul ambasador uh, Conan Connolly pentru Republica Trinidad și Tobago. Îmi pare rău că nu am dat uh, cuvântul exact în ordinea uh, pe care am menționat-o, dar vă rog să respectați și dumneavoastră timpul. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, stimați membrii Parlamentului European. Sunt onorat să mă adresez în fața Parlamentului dumneavoastră în ceea ce privește uh, actul delegat uh, din 13 decembrie din cadrul directivei modificate a Parlamentului European și a Consiliului care vizează adăugarea țării mele pe țara de pe lista de țări cu risc crescut când vine vorba de finanțarea terorismului și spălarea de bani. Trinidad Tobacco consideră că um, finanțarea terorismului și finanțarea um, armelor de distrugere masivă, precum și spălarea de bani, sunt niște amenințări reale și noi uh, vrem să respectăm uh, ce ne-a trasat uh, GAFI și FATF prin metodologia sa. Dorim, bineînțeles, ca lucrurile acestea să se desfășoare printr exercițiu de evaluare reciprocă pentru a determina conformitatea țara noastră este una dintre primele țări din acest task force care se angajează în acest proces de evaluare reciprocă. Bineînțeles că acum intrăm într-a patra rundă, este un teritoriu încă neexplorat, care uh, trebuie să vadă în ce măsură sistemul actual este unul care funcționează. Un raport de valoare reciprocă a fost uh, deja publicat în uh, iulie 2016 și în două procese de revizuire Trinidad Tobago a îndeplinit, a îndeplinit criteriile cerute. Trinidad Tobago, începând cu iunie 2016, a intrat în proces de monitorizare de un an pentru a monitoriza conformitatea și implementarea efectivă a acelor standarde care au fost uh, identificate în cadrul mecanismului. Țara mea este una dintre primele care a intrat în runda a patra în acest exercițiu de valoare reciprocă și în cadrul uh, uh, exercițiului de perioadă de observare. Noi ne-am conformat și după aceea am văzut progrese în mai multe domenii, uh, patru rezultate concrete, riscuri naționale, politici, coordonare, măsuri de prevenire, supervizare și informații secrete financiare. Angajamentul nostru la cel mai înalt nivel politic a fost demonstrat față de GAFI, FATF, unde ne-am angajat pentru a remedia toate deficiențele care mai persistă. Planul de acțiune propune o serie de jaloane țintite și calendare precise pentru a obține aceste lucruri. Eu cred că suntem pe cale de a îndeplini toate aceste lucruri și de a respecta calendarul din planul de acțiune și procesul trasat de GAFI-FATF continuă. Noi uh, am uh, înțeles care sunt deficiențele care au fost identificate și am luat măsuri pe plan uh, național, inclusiv uh, specific uh, legislație care trebuie modificată în țara noastră. Există vorba de două legi principale care vor remedia lucrurile și care sunt la Parlament actualmente. În primul rând, trebuie spus că amendamentul sau legea privind antiterorismul a fost, a intrat la Parlament uh, acum câteva zile, pe 26 ianuarie anul acesta. Acest act legislativ țintește finanțarea terorismului printr-o serie de mecanisme care ne permit să ne îndeplinim uh, obligațiile noastre și reprezintă într-adevăr o contribuție a țării noastre la lupta împotriva terorismului inter internațional. De asemenea, mai există un act legislativ la Parlament, el deja a fost votat la Camera Reprezentanților, el se concentrează pe uh, asistența reciprocă când vine vorba de uh, delicte în materie de fiscalitate, care permite, între altele, să se identifice anumiți uh, beneficiari și să se confiște anumite bunuri din aceste practici ileale, de asemenea alte lucruri care țin de uh, anchetare și condamnare. E vorba de o accelerare a uh, anchetelor când vine vorba de delictele de spălare de bani și finanțarea terorismului. Avem și alte legi în curs, tot în acest domeniu. Noi suntem una dintre cele cinci țări care figurează în documentul de conformitate și pe noi uh, ne preocupă faptul că uh, nu suntem caracterizați așa cum trebuie în acest document de conformitate, nu apărem așa cum trebuie. Acolo se vorbește despre riscurile specifice și de identificarea unor jurisdicții care trebuie să îndrepte o serie de deficiențe grave documentul de conformitate se concentrează pe uh, un nivel foarte înalt de angajament politic pentru a uh, remedia aceste deficiențe și nu se bazează pe analize de tip due diligence. Domnul președinte, întrerupe. Vă rog frumos să treceți la concluzii. Uh, da, uh, vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți încă un minut. Încă o frază, spune domnul Moraes. Vă rog. O singură frază nu, nu nu putem să mergem la următoarea parte a ședinței noastre și vă rog frumos să trageți concluziile, dacă se poate, într-o singură frază. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, o să respect ce mi-ați spus. Trinidad Tobago este angajat într-un dialog la un alt nivel și un angajament în acest proces și Parlamentul nostru ne-a autorizat să exprimăm acest angajament la cel mai înalt nivel. nivel. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Trecem la coordonatori. Vă rog frumos dacă puteți să vă concentrați într-un un minut, două minute maxim, nu mai mult de două minute, pentru a putea avea coordonator și de la Econ și de la Libe să vorbească. Unii dintre aceștia sunt uh, absenți din partea uh, domnul Balț de la PP, din partea Pepe. Voi vorbi în germană, mulțumesc. Întâi și întâi. Mă adresez reprezentanților celor trei țări. Cum putem face să nu se mai ajungă pe această listă? Mulțumim. Mulțumim, domnule Balț. De la Pepe Libe, doamna Mețola nu vrea să intervină. Perfect de acord cu ce a spus Burkhardt. Da, luăm notă de asta. Foarte bine. Doamna Sipel de la SND Libe și tot așa vom continua. Două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru că ați organizat acest schimb de opinii cu toate cele trei țări. Aceste țări sunt perfect uh, angajate uh, față de îndeplinirea Uh, condițiilor pentru a nu ajunge pe această listă. Și totuși, deocamdată, nu avem cum să fim siguri că măsurile acestea vor fi gata. dat promite că va fi gata cu orice în aprilie. Nu are votul meu de încredere. Mai întâi zic, bine, să văd. Și când e gata, vorbim. Chestiune Așa este, avem bune parteneriate și cooperare cu cele trei state, iar cu Tunisia așa este, avem un parteneriat privilegiat și pe care nu-l vom opri. Prin urmare, am spus că oare nu putem vota împotriva actului delegat? Dar o întrebare către comisie. Are măcar o vagă. Prin urmare, am spus că oare nu putem vota împotriva actului delegat? Dar o întrebare către comisie are măcar o vagă Libe și Econ. Uh, Econ coordinator. Mulțumesc. Următorul coordonator Econ este Ramon Tremosa, ALDE. Urmează următorul coordonator. Iau coordonatorii de la fiecare listă. Din păcate, mulți nu sunt aici. Deci, următorul coordonator Libe, partea mea să-l dați următorului vorbitor. Bine, deci următorul nu vrea urmează? Atunci trec la următorul. Deci cine urmează? Tremosa mai întâi și apoi Luche. Puteți vorbi că pierdem vremea. Îmi pare rău, nu îmi prea pasă de ordine, spune domnul Luche, dar uh, știți, mai întâi vorbește coordonatorul ECR și apoi de la ALDE. Dacă domnul Tremosa vrea să vorbească înaintea mea, nicio problemă, dar și eu sunt coordonator ECON și am doar să vă spun. I don't want, I don't want to interfere because every committee is logic. Cum trebuie, ideea era ca coordonatorii să vorbească mai întâi. Dumneavoastră însă veți interveni la un moment dat. Domnul Tremosa este coordonator, acum va vorbi el. Domnule Tremosa. No, just uh, a very brief intervention. N-am încredere în Gafi. Am vorbit cu mulți oameni de acolo și mi-au spus că e totul politic. E cu manipulare politică. Și nu mă surprinde că țări și nu cuprind uh, alte țări, cum ar fi Libia, unde nu există niciun fel de guvernanță. Mă surprinde asta. Am însă încredere în cei de la comisie. Pentru că am lucrat cu comisia la ultimele două directive, exact așa s-a întâmplat. Sunt de acord cu ce a spus colegul meu Luche, că ar trebui să avem un act legat țară cu țară. Este complet injust să uh, trecem totul așa printr-un singur filtru. Aș vrea ca Comisia să ne ofere mai multe informații despre de ce anume sunt țări care... Totally frank, I'm not uh, satisfied by your initial statement. Să știți că nu sunt pe deplin mulțumit de declarația dumneavoastră inițială. Mi s-a părut prea birocratică. Pentru că nu poți să prezinți o declarație care e pozitivă și la început să spui deficiențe serioase, ca și cum am vorbit despre Libia și pentru registru. Noi ne-am luptat pentru asta. Însă, bun, nu vreau să fac o întrebare din asta pentru că știu deja care e răspunsul. Dar care ar fi criteriile pe care le-ați utilizat? Pentru dacă ar fi să utilizăm doar acest criteriu al registrului, atunci am include mult mai multe țări pe listă. În fine. Și știm, și mai sunt și alte lucruri care lipsesc. Trebuie altor țări care nu sunt pe listă. Și deci aș dori să știu dacă cumva atitudinea comisiei e diferită de anul trecut, pentru că nu mă simt deloc în rangul meu în felul în care ați prezentat subiectul. Doar dacă puteți să răspundeți la întrebări, mai întâi comisia și apoi cei trei ambasadori. Comisia, două minute, doar. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sper să-mi aduc aminte de toate întrebările, dacă nu, să-mi spuneți. Mai întâi, în ceea ce vrește calendarul, nu putem spune o dată exactă, să o comunicăm acum, pentru că trebuie să verificăm legislația și, evident, apoi ca să poți să scoți o listă de pe țară, o țară de pe listă, va trebui să trecem printr-o altă procedură, ceea ce înseamnă o vizită la fața locului pentru a vedea că, într-adevăr, sistemul funcționează. Nu e vorba doar de angajament ca atare, ci și de muncă legislativă. Apoi, pentru a răspunde la întrebarea referitor la legătura, relația care există între lista FATAF și propria noastră evaluare, propria noastră listă, noi lucrăm pe o metodologie și vom veni cu o primă evaluare a prim, acestor țări la sfârșitul anului și vom suplimenta, vom completa lista FATAF. Apoi, în ceea ce privește registrul, lista beneficiarilor, am înțeles că acest lucru a fost uh, luat în considerare nu numai în regulile noastre, ci și în dezbaterile cu GAFI. Și apoi, de ce Tunisia? Calendarul utilizat pentru a face diferite evaluări pentru diferite țări a fost pus la punct împreună cu acele țări și Tunisia a acceptat să respecte acel calendar. Apoi, pe acel calendar mai figurează și alte țări care vor fi evaluate mai târziu, ulterior, și cu siguranță atunci veți vedea că ulterior vor apărea pe listă și alte țări. Și pentru a întreba pentru a răspunde referitor la efectele punerii acestei țări pe listă, nu e ceva ca și o sancțiune, nu, ci doar e un fel de supliment, verificare suplimentară. Nu interzice niciun fel, nici ajutorul către țara respectivă, nici comerțul cu țara respectivă. N-are nimic de a face cu alte măsuri care ar fi mult mai puternice, mai stringente. Și apoi dacă am avut informația uh, referitoare la evaluarea recentă a GAFI. Da, am avut-o, am analizat-o și am parcurs-o chiar și astăzi. Am, am analizat în continuare materialul primit, dar după părerea noastră, deficiențele persistă și nu e vorba doar de cifre. Ci e vorba de semnificația a, situației. Și am răspuns deja la întrebarea referitor la Libe, eventual o întrebare pe care o mai putem aborda și ulterior, și calendarul pentru propria noastră evaluare, după cum spuneam, până la finalul acestui an. Cam atât deocamdată. Intervenție din sală fără microfon. How many countries lack the beneficial ownership register in the world? Câte țări, în funcție de criteriul de registrului de beneficiar, vor fi incluse pe această listă? După cum spuneam, vom analiza situația fiecare tuturor țărilor în ordine, în funcție de calendarul care a fost convenit. Și apoi vom vedea. Și mai sunt și alte aspecte. Există un regulament uh, uh, de supraveghere a sectorului nefinanciar care este una din deficiențele pe care le-am identificat. Deci nu e vorba doar de registrul de beneficiari. Iar în ceea ce privește actul delegat, mă gândesc că vom veni chiar poate chiar astăzi cu o listă în care să cuprindem și alte țări, dacă acestea trebuie să apară pe listă. Președintele Gualtieri, vă referiți la ghid îndrumător sau la ce? Reglementare și supraveghere. Pentru sectorul nefinanciar, deci reglementare și supraveghere a sectorului nefinanciar. Deci, un bun punct de ținut minte. So the colleagues, the ambassadors. Stimați ambasadori, vă rog. Începem mai întâi cu domnul ministru. Mulțumesc domnului uh, ministru care se exprimă mai devreme. Am făcut progre- progrese, într-adevăr. E bine ca Comisia Europeană să înțeleagă acest lucru și e bine să fim într-un uh, dialog uh, constructiv, așa cum facem și în alte dosare. Sri Lanka a fost... Noi avem planuri de reinstaurare a democrației, de o consolida, de a avea statul de drept și așa mai departe. Și în acest sens dialogăm permanent cu instituțiile europene și am apreciat dacă aceste lucruri ar fi luate în considerare, dacă ar exista un, medica, un mecanism care să arate, într-adevăr, conform... Mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați din nou ocazia să mă exprim. Din nou, deci... Vreau să spun pe scurt că de când am venit aici ca și ambasador pe lângă UE, relația mea cu Comisia Europeană s-a bazat pe coordonare, consultare, dialog. Și procesul care ne-a fost trasat a fost uh, urmat de către noi, dar n-am avut decât trei zile la dispoziție pentru a reacționa. Ne-a fost transmisă această notificare miercurea trecută. Iar aceste consultări uh, pe acest subiect cu Comisia Europeană nu au avut loc și cred că Parlamentul dumneavoastră ar trebui să fie îngrijorat de o astfel de evoluție. Apoi a existat o reprezentare foarte diferită a ce se întâmplă la noi în țară de către FATF GAFI această instituție nu a recomandat niciodată recomandări în timpul procedurii. De ce se cere acum o sancționare a acestor țări în condițiile în care Gafi nu a cerut niciodată acest lucru? Înțeles că Tunisia s-a conformat cu, din, din 40 de recomandări cu 38. Pot să fii conform, conform în parte, și așa mai departe. Deci noi ne îndeplinim obligațiile și vă rog frumos să existe un proces echitabil și just de examinare, să se revizuiască deci această evaluare pentru că noi ne-am conformat cu multe dintre recomandări și încă o dată GAFI FATF niciodată nu a recomandat sancțiuni în aceste cazuri. Mulțumesc foarte mult pentru acest apel pe care îl lansați sunt colegi care au venit la vot mai târziu, așadar, și nu iau parte la dezbatere. Vă rog frumos să mai fiți un pic uh, uh răbdători și îi cer și domnului Galtieri să ne spună ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc, în uh, primul rând, uh, reprezentantului Guvernului Tunizian și, de asemenea, celor doi ambasadori din Trinidad Tobago și din Sri Lanka. Mulțumesc și Comisiei de asemenea, chiar dacă am fi vrut să discutăm cu doamna comisar Dugiorova, dar ne bucură și prezența doamn, doamnei director general. Sincer să fiu, da, acum ar trebui să facem o scurtă evaluare a situației, dar uh, eu nu sunt convins de ce se întâmplă. Mi se pare că există contradicții în declarațiile comisiei. Pentru mine este foarte clar din ce știu, din ce am auzit, cum că acum există o... niște lacune în îndeplinirea unor angajamente, dar nu există nici informații suficiente pentru a evalua exact ce a făcut uh, Tunisia până acum pentru că a trecut ceva vreme de când a existat ultima uh, evaluare și uh, se vorbește de niște lucruri minore pe undeva, să se angajeze 12 persoane sau alte lucruri, dar și uh, să se ia niște măsuri legislative care, sincer să fiu, nu apar sau nu au fost adoptate în alte țări. Deci mie mi se pare cam complicat. Comisia ar trebui să fie mai clară, în evaluarea sa și în angajamentul pe care și-l ia de a scoate aceste țări uh, de pe listă cât mai curând posibil în urma unui proces de just de evaluare. Nu știm ce se va întâmpla în viitor. Va exista din nou acest act delegat dacă va exista o, o, un alt mecanism comun între GAFI și Comisia Europeană nu știu ce se va întâmpla. Putem să ne oprim uh, câteva minute, grupurile politice uh, să se uh, sfătuiască pentru că noi trebuie să și votăm. Avem o sesiune de vot, deci să ne oprim două minute pentru ca grupurile să se sfătuiască, să vedem cum procedăm și aș dori să Cer reprezentanților comisiei să părăsească sala. Ne întoarcem la ședința după aceea. Da, deci o pauză. So, colleagues, what Mr. Gualtieri means is that members remain. Domnul Moraes, deci vă rog frumos, consilierii și membrii pot să rămână, dar uh, comisia și ceilalți să părăsească sala. Vom lua o hotărâre și apoi vom vota.